Good afternoon, dear colleagues. Good afternoon, everybody. Thank you for being here. Those who are... Bună ziua, dragi colegi. Vă mulțumesc pentru prezență. Mă bucură și participarea celor care sunt conectați de la distanță. Apreciem angajamentul de care dăm dovadă în aceste împrejurări în continuare deloc ușoare pentru niciunul dintre noi. Continuăm Așadar, continuăm cu o ordine de zi foarte importantă și punctul 5 al, uh, ordinea de, al uh, ordinii de zi se referă la prioritățile președinției germane în domeniul afacerilor interne. Vom asculta cu atenție prezentarea agendei președinției germane în acest domeniu, care ne va fi oferită de domnul ministru Holst Seehofer, ministru de interne, al guvernului federal german. Domnul ministru a preluat la 1 iulie președinția Consiliului în acest domeniu și așteptările tuturor sunt mari din motive cât se poate de întemeiate în legătură cu ce vor realiza germanii în următoarele șase luni. Am încheiat președinția croată și știm că numeroase obiective n-au putut fi îndeplinite așa cum fusese restabilite din cauza situației în care a avut loc această președinție, starea de urgență COVID, cum a fost ea numită, care ne-a făcut pe toți să ne oprim activitatea o vreme. Însă, trebuie să ieșim din această perioadă și să reușim să ajungem la un acord privind viitorul uh, cadru financiar multianual și asta cât mai curând, așa încât probabil acest lucru sperăm să deblocheze legislația în materie de migrație și azil în Consiliu, readucând zona la statutul ei de uh, zonă cu liberă circulație, chiar și uh, în contextul în care Uniunea, în care uh, Regatul Unit părăsește Uniunea Europeană. Combaterea abuzului sexual al minorilor și a altor forme de criminalitate organizată, unele uh, proceduri au fost relansate și în ceea ce privește acest dosar și dosarul privind protecția datelor. Și fără îndoială că este un amplu spațiu de dezbateri pe toate aceste teme, dezbateri pe care le vom deschide în felul următor uh, vor fi ele organizate. 10-15 minute pentru domnul ministru, pentru prezentarea domniei sale, după care o primă rundă va fi dedicată câte două minute uh, coordonatorilor. Avem pe ordinea de zi prevăzută cam o oră și jumătate astăzi, așa încât cam toată lumea va putea să se exprime în legătură cu așteptările pe care le avem de la președinția germană. Știm deja că programul președinției germane este încărcat și ambițios, așa încât propun ca în prima rundă a coordonatorilor fiecare intervenție să nu depășească două minute, după care vom da cuvântul și celorlalți care vor dori să intervină din sală sau de la distanță pentru a adresa întrebări reprezentantului guvernului german prezent aici de față. Domnul Horst Seehofer, Așteptăm cu deosebit interes acest dialog în cursul după amiezei. și constat că mai avem un punct pe ordinea de zi cu privire la riscul de încălcare a statului de drept în legătură de, de către Polonia, riscul grav, unde va exista și un vot. Deci, ultima jumătate de oră va fi dedicată acestui punct. Ca atare propun să începem deja, cu, atât, cu cât mai repede, cu atât mai bine. Dacă domnul ministru este alături de noi, bun venit! Der Ausschuss, Minister Seehofer, yes. Minister Seehofer. Domnule ministru Seehofer. Uh, ne bucurăm să vă aflăm printre noi și așteptăm cu nerăbdare prezentarea programului dumneavoastră. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, dragi colegi. E o adevărată plăcere pentru mine ca astăzi, după lansarea președinției, să vă prezint programul de lucru al, uh, ministrului, al Ministerului de Interne pentru președinția germană 2020. Acest program poartă titlul Împreună în Europa, împreună pentru Europa și acest ideal al unității reprezintă temelia pentru guvernul german, dar și pentru ministerul meu pentru această președinție. Aș dori să fac două observații prealabile care sunt foarte importante pentru președinția noastră. În primul rând, uh, pandemia coronavirus care ne-a obligat să ne întâlnim, uh, iată, astăzi prin videoconferință. Regret acest lucru. Uh, Mie îmi plac uh, aceste videoconferințe în general, dar până la urmă nu pot să înlocuiască contactele personale și întâlnirile față către față. Aceasta este experiența mea, dar iată, pandemia ne-a forțat, ne-a obligat un al doilea aspect foarte important uh, și pentru a ne uh, orienta programul nostru și pentru a uh, atinge anumite obiective ambițioase o reprezintă faptul că la nivelul Comisiei și împreună cu stații, eh, șefii de stat și de guverne ne-am pus eh, de acord ca, în primul rând, eh, la următorul Consiliu să negociem și, dacă se poate, și să ajungem la o, o decizie privind cadrul financiar multianual și apoi să abordăm subiecte precum migrația. Și, în acest sens, sigur, am plină înțelegere având în vedere situația, dar uh, trebuie să spunem că uh, comisia, uh, propunerea comisiei a venit cu o propunere destul de târziu, ceea ce ne lasă foarte puțin timp la dispoziție până la finele anului. Am început pe partea de conținut munca puțin mai târziu și e de înțeles acest lucru. Bineînțeles că previzibilitatea în ce privește partea financiară este foarte importantă pentru că nu are sens dacă spunem pe de o parte că ne dorim uh, o, o politică comună de azil, mm, dar pe de altă parte nu am uh, convenit uh, cadrul financiar multianual. Deci trebuie să ne asigurăm, de pildă, că Uh, agențiile europene uh, dispun de finanțarea necesară pe anii viitori, pentru că doar dacă avem o dotare financiară adecvată pentru aceste agenții, vom putem face față unor provocări precum migrația sau uh, securitatea. Acum, în ceea ce privește punctele importante pentru noi, aș începe cu migrația. În timpul președinției noastre dorim să ne aducem contribuția pentru ca chestiunea uh, migrației să fie soluționată la nivel european. După părerea mea, uh, această chestiune ne va preocupa încă mulți ani de acum încolo uh, și toți actorii importanți sunt Uh, de acord că regulile actuale nu mai pot uh, continua, deci uh, pe viitor avem nevoie de o soluție, o soluție pe termen lung și e o adevărată prioritate pentru noi găsirea unei astfel de soluții. Deci acest obiectiv este vital și dacă ne uităm la deci dacă uh, Comisia va face o propunere în luna septembrie, cu mare probabilitate uh, nu vom putea să promulgăm niciun act uh, juridic în acest an datorită calendarului, dar vom depune eforturi și vom exercita presiune pentru ca în domenii foarte importante, cel puțin să ajungem la un acord politic în ceea ce privește politica de migrație și de azil. Sigur că principiile noastre fundamentale sunt foarte clare. Ne dorim o politică solidară și, de asemenea, un sistem uh, funcțional de azil. Deci dorim să păstrăm partea umană uh, a acestui sistem, pentru că ea reprezintă temelia uh, convengerilor noastre, dar, pe de altă parte, ne dorim să avem și un sistem care să se bazeze pe echitate și pe solidaritate. Deci, președinția noastră va pune accentul uh, pe acest dosar și, așa cum am spus, vom începe negocierile concrete doar după ce Comisia își va fi prezentat propunerea, probabil în luna septembrie. Nu fac uh, o critică la adresa Comisiei, aceasta a fost uh, decizia Uh, respectiv ca propunerea să fie făcută în septembrie, după care noi să putem să negociem, deci după ce se va fi ajuns la un acord privind uh, cadrul financiar multianual. Un alt uh, punct important pentru noi menționat și de președinte, îl reprezintă trilogurile. Sigur că pune mare preț uh, pe uh, răspunderea Parlamentului European. Eu timp de 30 de ani am fost uh, parlamentar în Germania, dar aș dori să fac o observație. Ar fi foarte bine dacă am putea să continuăm trilogurile deschise și dacă se poate chiar să le finalizăm, pentru că capacitatea de acțiune a Uniunii Europene în anumite domenii este semnalul decisiv pentru cetățenii noștri și trebuie să ne asigurăm că finalizăm aceste triloguri. Sper să obținem uh, progrese în ceea ce privește regulamentul uh, privind uh, AAUE, Agenția Europeană de Azil, dar și pentru regulamentul VIS, dar și directiva privind returnările și regulamentul Eurodac. Vom reuși să obținem acorduri doar dacă, doar dacă vom continua trilogurile cu intenția de a finaliza toate aceste dosare cât mai repede cu putință. Și asta va funcționa doar dacă cu toții vom, mobil, ne vom mobiliza eforturile în aceeași direcție. Un alt uh, subiect prioritar pentru noi îl reprezintă securitatea și uh, siguranța. E o prioritate pentru președinția noastră. Am avut deja un uh, consiliu informal uh, în 7 iulie. Sigur că cu ocazia acestui uh, consil am discutat uh, încă o dată în legătură cu siguranța și securitatea din Europa. Uh, știți însă că criminalitatea nu cunoaște granițe și deci uh, menținerea securității reprezintă o prioritate pentru noi. Mă gândesc și la lupta împotriva terorismului, extremismului, a antisemitismului și vom uh, învinge doar dacă uh, cooperăm și dacă asigurăm și cooperarea între autoritățile de respectare a legii. Condiția este ca autoritățile acestea, printre care forțele poliționești, să poată să continue să uh, facă schimb de informații, informații importante. Pe de altă parte, am uh, menționat deja acest lucru, să avem o dotare financiară din CFM pentru Europol. Este un aspect foarte important, dar și pentru Frontex și EULISA. Mă îngrijorează extrem de mult acest subiect, uh, pentru că uh, conform propunerilor uh, privind CFM-ul, se pare că vor fi tăieri pentru aceste agenții și nu merge. Dacă vrem să consolidăm uh, Europol și să-i uh, desemnăm noi misiuni și pe de altă parte nu-i uh, punem bani la dispoziție, n-are cum să funcționeze. Aș dori să mulțumesc Comisiei Libe, dar și membrilor grupului de control parlamentar paritar pentru Europol, care militează pentru o finanțare adecvată pentru Europol. Am menționat deja Consiliul Informal pe care l-am organizat săptămâna trecută. Am avut acolo o dezbatere aprofundată. A fost un eveniment uh, foarte important, uh, animat uh, de dorința noastră de a soluționa împreună problemele în spiritul solidarității și sper ca în următoarele luni Uh, toate aceste principii legate de solidaritate și de coeziune să fie respectate și să se manifeste și prin uh, disponibilitatea la compromis. În ce privește politica de azil, nu putem uh, accepta până vom ajunge la un acord cu unanimitate. În fiecare săptămână ne luptăm ca, de exemplu, în operațiunile de salvare pe mare, țări uh, precum uh, Malta și Italia să fie ajutate de către celelalte state membre, la fel ca celelalte state riverane ale Marii Mediterane, pentru ca ele să nu poarte singure povara. Pe de altă parte, în Grecia am uh, acceptat să preluăm copii și minori ne Uh, însoțiți este un subiect foarte important. Însă, slavă Domnului, uh, și alte state membre s-au uh, declarat dispuse să ajute Grecia pentru a prelua o parte din acești copii și migranți neînsoțiți. E partea legată de omenie, la care m-am referit deja și care cred că e un uh, aspect foarte important și așa ar trebui să fie în Uniunea Europeană. În Germania a au fost publicate rezultatele unui sondaj de opinie la sfârșit de săptămână, în care opinia publică din uh, Germania, în uh, mare majoritate, s-a declarat gata să preia persoane care au nevoie de ajutor. Nu e întotdeauna așa când se fac sondaje în Germania dacă vom reuși să obținem o uh, gestionare echitabilă a fluxului de migranți uh, cetățenii noștri vor fi mulțumiți. Trebuie de asemenea să asigurăm și uh, căi legale de migrație înspre Europa. Aceasta este poziția noastră. În încheiere, aș dori să vă spun tuturor că cred că aceste subiecte, politica de migrație și de azil, uh, dar și celelalte pe care le-am menționat, nu pot să fie rezolvate de către un stat uh, membru. Reprezentanții celor 27 de state membre au recunoscut acest lucru. Împreună trebuie să negociem și să cooperăm în interesul uh, europenilor și europenelor. Știți că o președinție trebuie să rămână neutră, dar aș dori să vă spun că noi va trebui, noi ca președinție, să depunem eforturi pentru a uh, contracara tendințele extremiste și uh, populiste, pe care nu ni le dorim în Europa. Vedeți că avem de-a face cu provocări foarte importante, Va trebui să le abordăm frontal, banii, finanțele pe de o parte, apoi uh, Brexitul, pactul ecologic, uh, Green Deal-ul și pactul pentru securitate și pentru migrație. Sper ca așteptările legate de președinția germană să nu, fie, să nu se dovedească prea ridicate în 4-5 luni, uh, dacă nu socotim și vacanța de vară, avem de-a face cu Uh, foarte multe provocări, dar noi suntem hotărâți să le abordăm, cum spuneam, frontal și să ne asigurăm că obținem cât mai multe progrese uh, posibil în timpul președinției noastre. După care uh, urmează președinția portugheză. Avem o cooperare foarte strângă, deja de mult, cu Portugalia și sperăm să ne asigurăm că răspunderea noastră Uh, să fie predată mai departe ca ștachetă și sperăm ca portughezii să finalizeze ce n-am uh, reușit noi și să se transpună toate aceste decizii în acte juridice. Vă mulțumesc pentru atenție și vă stau la uh, dispoziție pentru dezbatere și pentru întrebări. Minister Wir haben alle gelesen, die Mulțumim foarte mult. Domnule uh, Zehofer, am uh, citit uh, cu toții programul ambițios al președinției germane. Este într-adevăr extrem de ambițios, nu numai în ceea ce privește politica de azil și migrație, ci și celelalte aspecte pe care le-ați menționat, legate de legiferare, de exemplu, competențele Parlamentului European și ale Comisiei Libe. Vom avea acum o primă dezbatere. As I said, dacă reușiți uh, să vă încadrați fiecare în două minute, n-ar fi de mare folos ca toată lumea care dorește să adreseze întrebări să o poată face. Începem cu PPE. Coordonatorul PPE, doamna Metzola, dacă este în legătură cu noi. Thank you very much. Da, domnule președinte, mulțumesc foarte mult și mulțumesc foarte mult domnului ministru Zehovar pentru că ne-a prezentat o viziune atât de clară și ambițioasă pentru următoarele luni, foarte dificilă pentru noi toți. Voi începe cu migrația. După cum știți, grupul PPE a făcut apel în permanență la solidaritate între statele membre, Facem apel așadar la un sistem european de azil care să fie echitabil față de cei care au nevoie de protecție, ferm pentru cei care nu se califică pentru azil și sever cu traficanți care, acei traficanți care exploatează drepturile omului. Vedem uh, din partea Consiliului Jai. l am văzut asta mm, marți, uh, niște semne încurajatoare, pentru că nu e posibil să lăsăm oamenii să uh, rămână izolați pe mm, embarcațiuni nepotrivite care uh, se aducă spre Uniunea Europeană. Poate ne puteți oferi mai multe detalii în legătură cu unele aspecte concrete. Am auzit și comisia explicându-ne uh, Uh, propunerea sa cu privire la solidarita, pardon, solidaritatea obligatorie între statele membre. Ce intenționează să facă statele membre pentru a identifica un cadru comun pentru o debarcare legală și sigură a uh, persoanelor izolate pe embarcațiuni nesigure pe mare. Apoi, uh, a fost pentru poliție ultima perioadă, în întreaga Uniune Europeană, o perioadă de lucru cu un caracter absolut excepțional. Aveți în vedere un mandat uh, proaspăt și consolidat uh, pentru Europol, așa cum așteptăm în următoarele uh, luni din partea Comisiei, au fost deja unele discuții preliminare în acest sens în legătură cu cooperarea sporită în, în domeniul polițienesc și știu că următoarea mea întrebare nu se referă la portofoliul dumneavoastră concret, dar știu că trebuie să facem eforturi din ce în ce mai intense pentru a-i ajuta pe jurnaliști să combate corupția și spălarea banilor. Uh, știți că în Malta am avut o jurnalistă care a fost asasinată în fața locuinței sale. Trebuie să facem uh, totul pentru a putea identifica aceste cazuri și pentru a face în așa fel încât să putem combate corupția în condiții de siguranță. Nu putem permite infractorilor să-și facă de, uh, de cap în întreaga Uniune Europeană. Îmi cer scuze, dar vă dați seama că a trebuit să fac această intervenție. Mulțumesc și acum doamna Birgit Zippel din partea uh, S și D. Thank you very much and uh, also thank Mulțumesc foarte mult și mulțumesc și domnului Zehofer pentru prezentare. Uh, Domnule Zehofer, după lansarea președinției uh, a avut loc această reuniune în 7 iulie, unde s-a vorbit despre operațiunile de salvare pe mare. S-a vorbit mai ales de împărțirea migranților care au fost uh, sau sunt uh, salvați de către organizații private. Din păcate, nu s-a vorbit despre o misiune europeană de salvare pe mare. S-a vorbit uh, despre consolidarea bazei de coaste în statele nord-africane. Dacă ne gândim la încălcarea drepturilor omului în Libia, mm, e deranjant acest aspect și deci întrebarea mea este în ce măsură credeți că acest punct este conciliabil cu uh, dreptul european și internațional și mm, dacă e conciliabil și cu valorile europene. Sunt de acord cu dumneavoastră că trebuie să cooperăm cu statele terțe în domeniul migrației, însă mie mi se pare că suntem părtinitori dacă ne axăm doar pe uh, cooperarea polițienească. Dacă condițiile economice și politice nu sunt uh, schimbate, nu vă faceți griji că vom asista la încălcarea drepturilor omului în anumite uh, state membre uh, sau se vor înăspri, iar vina va reveni Uniunii Europene. Și apoi, având în vedere disperarea, oamenii aceștia vor intra pe mâna celor care fac trafic de migranți. În ceea ce privește politica de azil, se vorbește foarte mult de verificări, um, se spune că trebuie să se constate dacă persoana respectivă are cu adevărat nevoie de protecție, care vor fi criteriile pe care le veți felesi? Uh, va fi un criteriu, de exemplu, țara de origine sau um, nu considerați că uh, dacă se face o verificare individuală a cererii de azil, uh, mm, va exista discriminare? Uh, veți, a, uh, a, uh, Germania a cerut o evaluare a consecințelor care va avea implicații asupra situației țărilor precum Malta, Grecia sau Cipru. Și tot în domeniul migrației aș mai dori să abordez un alt subiect care este important pentru mulți dintre cetățenii noștri, este vorba de rasismul latent și câteodată foarte pronunțat în societățile noștri, noastre. noastre mai ales uh, la nivelul uh, forțelor uh, poliționești și a autorităților. Nu credeți că ar fi necesare anumite studii pentru a verifica în ce condiții se poate combate rasismul prin măsuri concrete? Și o ultimă chestiune. În timpul pandemiei corona am asistat la Uh, închiderea granițelor, care a uh, limitat foarte mult, a îngrădit uh, viața europenilor. Ați vorbit despre întărirea poliției. Aveți idei concrete în legătură cu cooperarea între forțele polițienești la nivel european, dacă am, avea o, am putea avea o forță europeană polițienească, pentru a ne asigura că toate controlele la granițe uh, vor fi uh, eliminate pe viitor pentru a garanta mai multă libertate pentru cetățenii europeni. Vă mulțumesc! Eh, Frau Sipel, das war sicher lange. <laughs> lange. So... A fost o intervenție lungă, doamna Zipel, spune domnul președinte, deci vă rog, dacă se poate să fiți mai, conci- mai conciși. Dacă se poate. În numele grupului Renew are cuvântul domnul Körner. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule Zehofer. Mulțumesc uh, pentru că ne-ați uh, prezentat prioritățile președinției germane. Aș dori să mă refer la un subiect foarte actual și să vă pun câteva întrebări. În calitate de eurodeputat, zilnic primesc mail-uri de la cetățeni care uh, se plâng despre îngrădirile de uh, circulație uh, în Uniunea Europeană și sunt probleme și uh, pentru cuplurile mixte. Melissa și-a uh, cunoscut soțul în Statele Unite cu ocazia unui sejur în uh, Japonia și pe care nu-l mai poate vedea. Anki uh, este însărcinată, de exemplu, și spune că tatăl copilului nu poate să mai vină în Europeană pentru a asista la uh, nașterea uh, copilului. Mi-a mai scris, de exemplu, Bastian, care și-a cunoscut, uh, care uh, uh, a cărei iubită a fost trimisă înapoi în SUA, înapoi, deci e un cuplu care nu mai poate trăi împreună, dar minte să se căsătorească. E doar vorba de doar câteva exemple. Cetățenii europeni uh, sunt gata să se testeze, să meargă în carantină. Unii cred că chiar își doresc să ajungă în carantină cu partenerul sau cu iubitul. De ce nu uh, acordăm excepții pentru aceste persoane. Corona nu ar trebui să împiedice această iubire și această uh, iubire nu poate să fie strivită doar prin reguli. Uh, sau de ce nu asigurăm uh, derogări pentru aceste cupluri? Uh, în Germania sau în Danemarca, știți că au existat excepții pentru că aceste cupluri să se revadă. Uh, Uh, Ministerul de Interne a spus că uh, nu va uh, accepta derogări la nivel european. Apoi doamna, doamna Johansson a spus că este pentru astfel de, de derogări, dar Ministerul de Interne german a spus că nu este gata să acorde aceste derogări. De ce Danemarca sau Austria reușesc să acorde aceste scutiri? De ce asigurați sau de ce permiteți un astfel de mozaic în Europa cu reguli uh, diferite? Domnule Zehover, vă rog să vă asigurați cu președinția germană ca uh, iubirea să nu devină un uh, turism și uh, ca aceste cupluri se pot uh, revedea din nou. Now it'll go to... Mulțumesc. Și acum e rândul verzilor. Damian Bosolager. Domnul Boselager din... Domnul Buzelager. Sie haben das Wort. Yes, thank you, Chair. Um, Uh, mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, mulțumesc pentru uh, această prezentare introductivă. Noi uh, vă vom vă vom trage la răspundere în legătură cu felul în care veți gestiona dosarul migrație și azil în următoarele șase luni. Cred că vă dați seama de acest lucru. Sigur că aveți răspunderile, fo- răspunderea foarte importantă de a purta de grijă și celor uh, care au nevoie de ajutor uman în această situație de mm, migrație și azil. Uh, relocarea copiilor cu atât mai mult uh, în regiunile care sunt dispuse să absorbă aceste persoane uh, va fi un lucru foarte important. Și sper să nu politizați aceste subiecte. Sper să uh, combateți uh, barierele și uh, um, uh, gardurile de sârmă ghimpată susținând noul mecanism de monitorizare și raportare. Iar în ceea ce privește un sistem viitor uman de migrație și azil, veți pune azilul și migrația în centrul uh, politicilor noastre și veți uh, uh, susține ideea unei, unui pre-screening la care s-a referit mai devreme doamna Zipel? și din această criză, din criza umanitară, din taberele de refugiați, uh, veți trage învățămintele necesare? Și în domeniul pieței muncii încerc să încercăm împreună cu colegii aici în Parlament să găsim noi modalități de a, a uh, permite integrarea migranților în piața muncii. Ce aveți să ne spuneți în acest domeniu. Sigur, suntem gata să vă susținem, dar să știți că stăm cu ochii pe dumneavoastră și vă Vă tragem la răspundere pentru modul în care veți gestiona migrația și azilul, precum și gestionarea frontierelor. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Buzelager! ID coordinator. Ajungem la coordonatorul din partea ID, Nicolaus Fest. Mulțumesc, domnule Zehofer, mulțumim pentru timpul acordat în ce privește Frontex Europol și EULISA. Sunt de acord cu dumneavoastră. Am două întrebări militați pentru preluarea migranților, mai ales a persoanelor salvate pe mare, Dar uitați că printre ei s-au aflat și doi torționari din Libia, care au fost chiar condamnați. Cum merge asta cu uh, dorința dumneavoastră de a combate terorismul în Europa? Și, în al doilea rând, ne-ați spus că sunteți uh, pentru o uh, migrație legală, ceea ce m-a surprins și aici mi-ar fi plăcut să îmi răspundeți sincer cum merge asta cu o criză economică gravă uh, în care ne aflăm acum și apoi cu revoltele de la Stuttgart. O mare parte din cei de acolo erau străini. Apoi, uh, luptele de stradă între curzi și turci este o problemă uh, care a, introdus, a fost introdusă în Europa prin migrația legală. Și apoi, care este legătura între migrația legală și confruntările militare din Dijon, de exemplu, în care grupe uh, africane și cecenii uh, s-au luptat uh, cu arme de foc. Și nu credeți că ar trebui să fim mai rezervați în ceea ce privește migrația legală? M-ar interesa un răspuns clar din partea dumneavoastră. Mulțumesc. Adesso ICR, onorevole Procacini. Și acum din partea ECR, domnul Procacini. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, domnule ministru. Poziția noastră e cât se poate de simplă. După părerea noastră, migrația nereglementată trebuie reglementată și nu oprită. Trebuie să se pună capăt plecărilor prin relațiile cu țările terțe. Și acolo trebuie văzut cine are dreptul și cine nu are dreptul la protecție internațională. Și acum, acestea fiind zise, Die Welt a făcut o dezvăluire în legătură cu raportul unui centru uh, de analiză al Ministerului de Resort din uh, Germania, în care se afirmă următoarele lucruri. 1. Se prevede un uh, val de migrație dinspre Africa, tocmai din cauza crizei coronavirus. 2. Există un raport de colaborare între traficanții de persoane și ONG-uri care se pun de acord prin telefon, prin comunicații prin satelit, în legătură cu transportul migranților ilegali către Uniunea Europeană. Așadar, am următoarea întrebare. Dezmințiți cumva raportul acesta care, este, care provine chiar din ministerul dumneavoastră sau nu vreți să acceptați că ONG-urile care uh, aduc prin Marea Mediterană acești migranți reprezintă problema și nu o, par- o parte a problemei și nu o parte a soluției, așa cum susțin politicienii. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Procacini. Și acum, din partea GUE, doamna Cornelia Ernst. Bună ziua! Mult succes și din partea noastră pentru președinția germană, domnule Zehofer. Am două teme principale. Ați menționat un raport uh, al Curții Constituționale legat de uh, extremismul de dreapta și de antisemitism uh, din Germania, care ar fi crescut. Și a spus atunci că este unul dintre cele mai importante pericole pentru securitatea în Germania. Uh, întrebarea mea, asistăm la același uh, pericol în Europa sau avem de-a face uh, doar cu un fenomen german și dacă avem și în Europa o problemă, ce veți face? Și apoi, în al doilea rând, acest subiect al migrației și al azilului e un subiect la care s-au referit mulți dintre antevorbitorii mei. Bineînțeles că mă interesează operațiunile de salvare pe mare. S-a discutat foarte mult despre acest subiect pentru că până la urmă operațiunile de salvare pe mare înseamnă salvarea oamenilor. Vă veți asigura că avem uh, un sistem european pentru a împiedica înecarea uh, a multor persoane. Pentru că dacă nu vom continua pe viitor ca până acum. Iar în ce privește dreptul azilului, suntem foarte îngrijorați, foarte mulți uh, colegi din Parlamentul European sunt îngrijorați uh, în legătură cu faptul că uh, dreptul individual la azil urmează să fie încălcat. Cum vă veți asigura că acest drept va fi protejat și cum vom obține acest mecanism de împărțire solidară a migranților în Europa? Și, în fine, Uh, când uh, prezentăm dreptul uh, de azil în mod pozitiv, atunci trebuie să fim mai coerenți. Cum justificați faptul că Uh, cereri de reîntregire familială au fost respinse de către uh, ministerul dumneavoastră în Germania. Cum vă puteți asigura că uh, protecția familiilor este valabilă și pentru familiile migranților sau refugiaților? Mulțumesc pentru anticipat pentru răspunsuri. putem să dăm cuvântul și persoanelor neafiliate, deputaților Marca, Marcus Sonnenberg, în primul rând. <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Zehofer, spuneți că politica de migrație din 2016 uh, a dus la domnia lipsei de, ref, de, de, de drept. V-am citat de mai multe ori Ați, l-ați uh, citat și pe domnul Victor Orban și v-ați uh, uh, asigurat uh, că sunteți de partea neofascistilor și ați, v-ați bucurat de faptul că foarte multe persoane au fost uh, respinse înspre Afganistan. Dumneavoastră spuneați de asemenea că migrația este mama tuturor problemelor politice. Uh, cine credeți că ar putea să fie tatăl acestei uh, politici? Și aici pun și un smiley la sfârșit. Mulțumesc! That was the first round. Iată, am avut o primă rundă de întrebări. Așadar, o să dăm cuvântul domnului ministru Seehofer pentru răspunsuri și reacții la tot ce s-a uh, spus de către coordonatori. Apoi, uh, colegii vor putea în continuare să adreseze întrebări. Domnule Zihover, aveți cuvântul. Ja, danke, Herr Vorsitzender, danke. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru întrebări. Am primit destul de multe. Sper să pot respecta timpul alocat de 10 minute Câteodată însă am avut uh, întrebări legate de uh, aceleași subiecte. Multe dintre întrebări s-au repetat. Uh, revin la cooperarea polițienească, doamna Mețola. Aș dori să vă asigur că vom publica un document pentru a prezenta ameliorările posibile în domeniul cooperării polițienești. Vom prezenta acest document și la Consiliu punând accentul și pe aspectele pe care le-ați menționat dumneavoastră pentru a combate criminalitatea, uh, traficul de droguri, abuzul copiilor, corupția, protecția minorităților și așa mai departe. Toate aceste teme sunt adevărate priorități pentru noi și vor figura în acest document al uh, președinției germane. În ceea ce privește extremismul, rasismul, antisemitismul, Uh, și acest subiect este o prioritate la nivel european. E un subiect de care mă ocup, ocup eu uh, în Germania și am constatat și am spus uh, că extremismul de dreapta face parte din primejdile cele mai importante pentru Germania Gândiți-vă doar la atentatele săvârșite în ultimii ani de către extremiștii de dreapta în Germania, dar și în uh, alte state europene. Au însângerat Europa toate aceste uh, atentate și deci uh, combaterea extremismului va face parte dintre prioritățile noastre. Domnului Zonebon, ce vă pot spune eu? ați, m-ați uh, citat, uh, ați preluat un citat scoțându-l din context. M-am explicat, uh, am spus foarte multe în acest uh, interviu, de fiecare dată însă am fost uh, citat greșit și din păcate și dumneavoastră ați cedat ispitei dezinformării. Vă pot și spune de ce am ajuns la, de, de ce am ajuns la această concluzie. Am spus că Uh, în ultimii ani extremismul de dreapta a înflorit, din păcate, în țara noastră. Apoi, în ceea ce privește politica de migrație, salvările pe mare și așa mai departe. Vom încerca să vedem care sunt regulile în baza cărora uh, vor avea loc sosirile în Europa, avem uh, uh, o listă de probleme pe care le putem soluționa, dar avem și state terțe care uh, nu fac parte din lista pozitivă. Există 12 categorii de derogări. Uh, din păcate, nu vrea deci eu nu vreau să distrug familia sau uh, iubirea, dar nu putem să acceptăm și să uh, tolerăm uh, comportamente, uh, comportamente deviante. Știți care este poziția mea în acest domeniu. Vom uh, continua să discutăm și cu Comisia Europeană, pentru că nu consider că e corect ca doar unele state membre să acționeze și altele să nu facă nimic și deci să, să nu mai știm care sunt uh, regulile de circulație de călătorie în Europa. Deci eu nu vă voi lăsa ghidat de uh, derogările naționale, ci voi uh, încerca să obținem o poziție comună în Europa care să respecte uh, comunitatea valorilor și nu doar comunitatea economică și deci avem nevoie de reguli unitare. S-a vorbit foarte mult în întrebări despre solidaritate. Nu știu uh, care va fi propunerea Comisiei în septembrie, însă, pe baza experienței acumulate de mine în acest domeniu de-a lungul anilor de carieră politică, vă pot spune că trebuie să obținem rezultate concrete pentru a obține un sistem coerent în Europa, un sistem fiabil și care să fie acceptat și de către populație. Până la urmă, acest aspect este foarte important pentru mine. Aș dori să menționez foarte pe scurt trei piloni. În primul rând, căi legale de migrație, ceea ce nu înseamnă însă că trebuie să acceptăm uh, o migrație fără condiții în Europa, ci că uh, vor trebui respectate anumite condiții pentru această migrație. În Germania a fost uh, uh, promulgată, a fost uh, propusă o lege, a fost promulgată și a fost votată de către Parlamentul German. E vorba de legea pentru imigrația persoanelor calificate, deci pe meserii și aici există foarte multe condiții, respectiv ca persoana respectivă să nu se instaleze în regiune unde șomajul este mare, uh, să aibă o meserie, o formare profesională care să-i permită să aibă acces la un loc de muncă, de asemenea uh, să aibă uh, cunoștințe de bază ale limbii germane și bineînțeles că persoana respectivă nu poate să se instaleze în regiuni unde șomajul este de 10 sau 15%. Dar am promulgat această uh, lege modernă a migrației care pune capăt migrației ilegale. Deci tăiem pur și simplu uh, calea uh, migrației ilegale. Avem, uh, de asemenea, uh, căi legale de migrație cu statele din Balcanii de Vest. De exemplu, dacă un cetățean, dacă vine la uh, consulatul german cu Uh, un contract de muncă, deci care ne arată că și-a găsit un loc de muncă în uh, Germania, atunci uh, poate să lucreze legal în Germania fără a abuza de sistemul de securitate socială. Deci este un pilon foarte important pentru a asigura o migrație legală printr-o lege modernă și multe state au astfel de legi. E nevoie de o astfel de migrație în Europa. Un alt aspect important îl reprezintă faptul că trebuie să negociem cu uh, țările de origine. Deci trebuie să avem o cooperare uh, diferită uh, față de cea pe care o avem acum. Italia a anunțat o conferință cu toate statele din Africa de Nord pentru a uh, negocia și face schimb de opinii și în alte domenii, precum protecția uh, climei. Trebuie să uh, ajutăm mai puternic aceste state din Africa pentru ca oamenii respectiv să nu se simtă abandonați în țările lor și să fie obligați să vină pe Marea Mediterană expunându-se pericolelor. Deci e nevoie de o politică credibilă și noi, europenii, trebuie într-adevăr să trecem de la vorbe la fapte pentru a oferi posibilități de formare, dar și condiții de trai decente, condiții uh, sanitare și așa mai departe în aceste țări. În legătură cu Libia, ce vă pot spune? Bineînțeles că există probleme reale în legătură cu drepturile omului și cu demnitatea umană, dar trebuie să vă spun că uh, de la Willy Brandt am vorbit uh, că dacă dacă nu spui nimic uh, acestor state, uh, dacă nu le critici, atunci nu obții nimic uh, pentru cetățenii din statele respective. Voi discuta cu aceste state tocmai în interesul populației pentru a obține îmbunătățiri în ceea ce privește libertățile individuale și așa mai departe. Obții mai multe decât uh, dacă uh, le uh, izolezi sau uh, aceste țări. Și deci, uh, pentru mine, evenimentul, această conferință organizată de către Italia, uh, e foarte important. E important să uh, invităm și Libia, pentru că dorim să obținem uh, Uh, aspecte pozitive pentru cetățenii din Libia. E al doilea pilon foarte important, deci cooperarea cu țările uh, de origine, pentru a ne asigura că cetățenii respectivi nu se mai văd obligați să-și părăsească țările respective, ci uh, pentru că, uh, că situația lor se va îmbunătăți. Și al treilea pilon, de mult am spus asta, totdeauna vor exista migranți și refugiați și deci vom avea nevoie de un sistem foarte coerent ca să știe și ei cum sunt tratați când ajung în Europa. Și de aceea am făcut această propunere de a decide la granițele externe, înainte de intrarea în Europa, dacă o persoană are dreptul uh, la azil. Și nu într-o procedură urgentă, ci într-o uh, procedură juridică foarte clară. Uh, în Germania, Uh, nimeni nu este uh, recunoscut în uh, baza Constituției germane ca azilant, ci în baza dreptului european al azilului și deci avem reguli cu implicații profunde în Europa și deci ne revine obligația de a garanta o securitate, securitate juridică persoanelor, pentru ca ele să ia o decizie în cunoștință de cauză. Așa dorim să procedăm în Europa iar persoanele care urmează să fie trimite în, trimise înapoi, pentru că nu uh, au dreptul să beneficieze de protecție. Știți că în uh, trecut am avut uh, astfel de persoane. Aceste persoane trebuie să fie trimise înapoi în țările de origine. Cei care au nevoie de azil trebuie să beneficieze de el, dar uh, cei care nu, atunci uh, trebuie să se întoarcă înapoi. Pentru fiecare migrant, și aici aș dori să răspund la întrebările critice legate de securitate și de siguranță, vom face verificări de siguranță pentru a nu importa teroriști, de pildă. În uh, timpul pandemiei facem și verificări ale stării de sănătate pentru a ne asigura că uh, respectăm cu adevărat interesul uh, cetățenilor și cetățenilor europene. Bineînțeles că avem probleme cu extremismul, cu antisemitismul, dar aceste probleme apar în toată Europa. Eu cred însă că trebuie să rămânem optimiști. Marea majoritate a populației uh, este pentru statul de drept pe care îl avem în Europa negociat între statele membre europene și care domnește în Uniunea Europeană. Nu mi-aș dori să avem uh, uh, în continuare controle la graniță și granițe închise și, sincer, aș dori să vă spun că nu am făcut uh, experiențele cele mai pozitive în timpul pandemiei. Din fericire, controlele au fost ridicate, dar am văzut foarte clar și vă spun asta pe șleau că Europa își dovedește limitele la uh, granițe. În ultimii, uh, în ultimii ani, Europa s-a dezvoltat uh, foarte bine în foarte multe domenii, la nivel economic, la nivelul uh, formării, al uh, învățământului, al schimburilor umane și așa mai departe. Deci, înfăptuirile Europei sunt foarte nu numeroase și de aceea, dacă vor uh, apărea astfel de probleme uh, în țări uh, în care pandemia, deci um, um, vor, vor apărea noi cazuri, eu aș dori ca în regiunea în care izbucnește un focar, mi-aș dori ca oamenii să respecte uh, prevederile, deci distanțele sociale, poartă măși și așa mai departe. Uh, Însă vă spun încă o dată, nu mi-aș dori ca granița franco-germană să fie închisă și să aibă loc controle la graniță. Guvernul francez ar trebui să se asigure, de pildă, că cei din Alzacia uh, respectă regulile pentru a împiedica răspândirea virusului. Regulile sunt foarte clare Uh, în uh, lupta împotriva virusului, identificarea focarelor și uh, luarea de măsuri pentru ca virusul să nu se poată răspândi, pentru ca lanțul epidemiologic să fie întrerupt. Mm, trebuie să ne punem întrebarea care sunt măsurile necesare pe, pentru a împiedica răspândirea virusului. Eu am uh, fost uh, pentru preluarea celor 230 de copii uh, din uh, Grecia. În Germania a fost o măsură care a fost uh, contestată în uh, Germania și în familia mea politică, dar iată, astăzi sunt sprijinit de către partidul meu când vedem că și ne dăm seama că asta face parte și din solidaritatea europeană, respectiv de a proteja copiii și minorii neînsoțiți și care au nevoie de sprijinul nostru. Mă mândresc cu asta și aș mai dori să mai fac o completare legată de uh, salvările pe mare. Bavaria uh, și-a exprimat dorința de a participa la acest act de omenie. Iată foarte pe scurt uh, răspunsurile mele la întrebările care mi-au fost adresate, domnule președinte. Sper că uh, am, să fi răspuns cel puțin în parte la ele. Mulțumim! Domnule Zehofer, mulțumim pentru răspunsurile la întrebările dumneavoastră, pentru că întrebările nu au fost ușoare. Avem o a doua rundă de întrebări. Cei care doresc să adreseze întrebări sunt invitați acum să o facă. Primul va lua cuvântul un coleg de la PPE. Doamna Lena Dupont, aveți cuvântul. Uh, uh, Mulțumesc, uh, domnule ministru, pentru prezentarea dumneavoastră. Nu o să mă refer la pachetul de migrație în amănunte, dar aș dori să vă pun o întrebare suplimentară legată de salvările pe mare cum arată calendarul după acest summit și care sunt posibilitățile pe care le avem după acest summit informal de a obține rezultate concrete. Ați vorbit și despre migrația legală, cartea albastră uh, ar fi o soluție, iar întrebarea mea ar fi care este experiența dumneavoastră și cum planificați să introduceți reforma cărții albastre în Europa. Și ați putea poate să ne spuneți câte ceva în legătură cu trilogurile pe care intenționați să le uh, finalizați uh, în timpul președinției dumneavoastră. În legătură cu Europol a spus multe și salut cele spuse de dumneavoastră. Poate ați putea să ne dați câteva detalii în legătură cu învățămintele trase de pe urma pandemiei COVID Uh, ați vorbit uh, despre abuzul copiilor și despre fenomenele care se răspândesc, dar și în ceea ce privește uh, criminalitatea pe internet, fraudele financiare și așa mai departe. Și dacă se poate, ceva despre cooperarea transfrontalieră, cum am putea să întărim asta. Apoi, o întrebare legată de extremism și antisemitism. Aveți inițiative concrete pentru următoarele șase luni? cum putem să cooperăm uh, cu doamna Schumabain, de exemplu, uh, la nivel european, pentru a pune capăt acestui uh, fenomen la nivel european. Mulțumesc! Da, subiectele sunt foarte numeroase, dar vă rog, dacă se poate, să fiți conciși, conciși să nu depășiți aproximativ un minut. Domnul Javier Moreno, de la Socialiști, are acum cuvântul. Mulțumesc foarte mult, Domnule ministru, mulțumesc, domnule președinte, de asemenea, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră. Avem multe așteptări, adevărat, față de această președinție germană și avem așteptări de la dumneavoastră, ministrul de interne jucați un rol deosebit de important. Iată, în Mediterana se petrec iarăși sau se repet aceste tragedii antice, probleme cu migranții. Ce e de făcut așadar? se pune întrebarea. Pandemia a accentuat aceste lucruri. Trebuie să facem ceva cu această migrație, să o stăpânim, dorim ca ea să fie ceva marcat de umanitate și nu să fie manipulată de traficanți sau de extrema dreaptă. Comisia trebuie să ne prezinte ceva în acest sens în perioada Paștilor. Nu s-a întâmplat asta, pactul uh, care s-a promis nu a avut, uh, nu s-a prezentat până acum. Uh, dorim să se lupte împotriva migrației pe termen scurt, dar și mai lung. Este nevoie, așa cum ați spus, de o migrație legală, singura șansă de a lupta împotriva uh, migrației ilegale. În Germania avem acest sistem al uh, cardului albastru, Blue Card, însă de trei ani uh, la Consiliu, deci pe plan european, lucrurile par blocate. Trebuie și aici insistat și trebuie de asemenea vorbit despre migrația circulară, despre culoarele umanitare, de un sistem de azil funcțional bazat pe solidaritate încă ceva. Uh, integrarea în societate. Știm că asta ține de statele membre, dar uh, uitați, în Germania aveți exemple foarte bune de integrare a migranților care au ajuns să lucreze în administrații, în diverse firme, din diverse sate și orașe. De ce să nu se facă un schimb de bune practici? Uh, pentru a vedea aceste exemple și să se existe un schimb de bune practici între țările de origine și țara de destinație, țara de tranziție și așa mai departe, pentru a avea un uh, adevărat pact uh, în acest sens, va trebui să avem și un mecanism care să permită ca uh, acei mii și mii de minori neînsoțiți să poată să facă ceva, să fie integrați în societate. Sofie Invelt, mulțumesc foarte mult. Uh, mulțumesc, domnule ministru, domnule președinte, și în numele grupului meu, mult succes pentru președinția dumneavoastră în ce privește migrația. În primul rând, vreau să spun că Germania a făcut lucruri remarcabile în ultimii ani în acest domeniu. Mi-ar place ca și țara mea, țările de jos, să urmeze acest exemplu. Pe de altă parte, ar fi bine ca să avem o soluție europeană, nu-i așa? Dar acest proces mă îngrijorează din ce în ce mai mult pentru că Comisia ca instituție are dreptul de inițiativă. Pe de altă parte, acest proces a, a început uh, să se deruleze la pachet în ce privește, deci uh, reforma azilului. Ehm, dar nu știm cine conduce acest proces. Democrația, transparența trebuie să domine acest gen de proces. Nu este foarte clar. S-a spus că cineva face cerere de azil eh, va eh, fi eh, judecat sau cazul său va fi judecat în țara de intrare, la graniță. Să ne încredem oare în ce justiție se va face într-o țară cum este Ungaria lui Orban. Probabil că ei nu vor putea sau nu vor dori să proceseze aplicațiile respective nici la timp, nici așa cum trebuie și ne vom trezi într-o situație care va semăna foarte mult cu ceea ce s-a petrecut deja în insulele grecești. În ceea ce privește statul de drept, ne puteți spune mai multe despre ce se întâmplă cu acea condiționalitate um, cu statul de drept în cadrul CFM-ului ne puteți promite cum că Germania va face din asta o prioritate, astfel încât să se asigure că în noul CFM, noul cadru financiar multianual, nimic nu va intra în buzunarele autocraților din Europa. Mulțumesc foarte mult, Sofie! Domnul Peter Koffel de la ISID acum. Președinția germană propune Uh, un mecanism de împărțire a migranților, modelul solidarității, așa se numește. Însă, domnule Zehofer, credeți cu adevărat că un model care atrage milioane de migranți în Africa și din Orientul Mijlociu, Mijlociu poate să fie numit uh, uh solidar. Statele membre vor pierde migrațul, uh, controlul asupra fluxurilor migratorii un astfel de sistem reprezintă un stimulent, de asemenea, uh, pentru că aceste persoane să vină cât mai numeroase în Europa, ceea ce va declanșa un nou val al migrației cu costuri suplimentare pentru europeni. Un astfel de model e, după părerea mea, nu este deloc solidar. E total lipsit de solidaritate față de europeni. Okay. Verzi, domnul Market, aveți cuvântul. Mulțumesc pentru că ne acordați timpul. Aș dori să mă refer la cele spuse de către Moritz Körner, în primul rând. Noi la Parlamentul European, uh, dar și dumneavoastră, uh, primiți mail-uri, dar dacă vă uitați la mail-ul meu, primim foarte multe mail-uri, domnule uh, Zehofer. Ideea nu e că vorbim de a ENA regulă, ci că în acest moment uh, Există foarte multe cupluri uh, care sunt uh, separate, sunt despățite de luni. Uh, dumneavoastră spuneați că politica trebuie să soluționeze problemele. E o problemă rezolvabilă și mă aștept de la dumneavoastră la un răspuns. Să dați un semnal, să spuneți că e o problemă pe care doresc să o rezolv. M-aș bucura să ne dați o astfel de încredințare. În al doilea rând, Libia. În conferința de presă de săptămâna trecută a spus că Libia nu este o țară sigură de origine, dar libienii vor fi trimiși înapoi la ce vă refereați? Ați vorbit foarte mult despre demnitatea umană, despre drepturile umane. Vreți să îmbunătățiți soarta libienilor? Deci un libian va fi trimis înapoi sau nu? În al treilea rând, uh, cum va fi îmbunătățită situația la granițele externe? Pentru că avem uh, foarte multe centre care sunt uh, suprapopulate pentru că procedura respectivă nu este aplicată. Și o ultimă observație, organizații Uh, care salvează migranți, nu doar pe Marea Mediterană, uh, urmează să fie uh, protejate pentru că ați vorbit foarte mult despre omenie, despre aspectul uman. Va fi respectat și la granițele externe? Mulțumesc! ER won't be Nicola Procaccini, who will be taking the floor for each year? Si, Ah, yeah, again. Sì, sono, okay. sono io. Sì, okay. again. <laughs> Ancora lui. Tot eu, da, tot eu sunt, domnule ministru. În primul rând, să știți că nu mi-ați dat răspuns la ce am spus, la acea complicitate între ONG-uri și um, traficanții de ființe umane de care vorbește ministru, ministerul dumneavoastră de interne din Germania și dacă Uh, avem noul sistem de azil înseamnă că Italia, Malta, Grecia, așa mai departe, vin, devin adevărate tabere de refugiați în Europa. Trebuie spus că în continuare avem mii și mii de debarcări de migranți în Italia, unii dintre ei infectați cu COVID. Câți au fost realocați în alte țări? Zero se vorbea despre uh, trimiterea lor în Germania, unei părți dintre ei nu s-a întâmplat nimic. În continuare rămân în Italia. Asta e situația Mulțumesc foarte mult. Da, a doua intervenție a dumneavoastră, domnule Procacini și acum doamna Claire Daly de la uh, GUE. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule ministru. Ați spus că vom discuta migrația și de acum încolo, ani de zile. Este foarte clar că uh, avem în continuare probleme în Orientul Mijlociu, în Siria, în Yemen, în Israel și așa mai departe, însă mă preocupă ce spune președinția germană și, um, pe de altă parte, vorbiți despre repatrierea plină de umanitate uh, și așa mai departe, care trebuie să aibă loc, însă în fiecare zi aceste repatrieri sunt forțate și nu se petrec așa de uh, frumos. Să trimiți înapoi copiii în Afganistan nu o să fie niciodată ceva uman și e clar că trimiți oamenii înapoi la închisoare și la tortură. Um, nu știu cum puteți să reconciliați aceste lucruri cu finanțările tot uh, mai mari uh, pentru țările africane, țările de plecare. Ce veți face, domnule ministru, în acest sens? Uh, nu trebuie dumneavoastră să fiți primul care să uh, Um, promovați dreptul internațional în materie de azil uh, și cum să doriți ca el să fie externalizat acest proces și să aibă loc undeva în afara Europei. Nu cumva ar trebui acum să spuneți sus și tare despre nevoia de a declanșa uh, proceduri de încălcare, infringement, împotriva unor țări cum este uh, Croația. Uh, și să vedeți ce se întâmplă la Frontex, Frontex și la alte uh, misiuni uh, de apărare a granițelor, acolo unde cu adevărat s-au constatat încălcări ale drepturilor. Mulțumesc foarte mult! Acum am încheiat cu intervențiile din grupurile politice. Mai sunt, poate mă înșel, poate nu, alți colegi care doresc să ia cuvântul. Și da, mi se uh, Uh, confirmă că da, domnul Santalehos, puteți să interveniți. Aveți un minut, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc, domnule ministru, pentru intervenția dumneavoastră de asemenea. Și mult succes pentru președinția dumneavoastră. Am trei întrebări cât se poate de concrete. În primul rând, Europolul. <clears throat> Sperăm că pe lângă faptul că uh, Uh, vă preocupă problema reducerii resurselor pentru această agenție, vă veți preocupa uh, tocmai uh, pentru ca aceste fonduri nu să scadă, tocmai, ci să crească. Apoi, cooperarea poliționească. Ia, această propunere trebuia să fie prezentată la Consiliu și nu s-a întâmplat asta. Când se va întâmpla? Așadar, această prezentare legislativă. Apoi, ați vorbit în proiectul noastră despre lupta împotriva radicalizării, a tuturor formelor de radicalizare, fie că e vorba de extrema dreaptă, de islamism sau uh, alte fenomene. Multe lucruri se petrec astăzi pe internet, online. Această dimensiune o conștientizați, veți sprijini toate inițiativele care sunt menite a contracara radicalizarea uh, pe internet și prin intermediul internetului, oricare ar fi acesta. Parlando di immigrazione, la cancelliera... Domnule ministru, Săptămâna trecută, doamna Merkel a vorbit despre o, mai, uh, de o nevoie de o mai mare umanitate uh, politică în ce privește chestiunea migranților. Sper să nu uităm asta. Domnul, programul dumneavoastră vorbește mult despre drepturi, despre solidaritate, despre nevoia de soluții pe termen lung. Însă eu nu împărtășesc ideea de a, avea uh, proceduri uh, obligatorii la uh, granițele noastre externe când vine vorba de uh, acele garanții procedurale care nu pot fi uh, oferite. N-are sens să uh, avem sisteme care sunt la limita legalității. Ne trebuie, din potrivă, soluții durabile care să ne permită cogestionarea migrației. Eu uh, reprezint aici insula Lampedusa și vă reamintesc că acolo avem, uh, am avut uh, o mie de debarcări recent, dintre care doar 50 au fost uh, trimiși către alte țări. Ce se întâmplă cu acest sistem de primire? Domnule ministru, n-ar trebui să fie un mecanism de redistribuire, de relocare acestor migranți automat și obligatoriu uh, de la țările de debarcare în alte țări. Mulțumesc foarte mult! Acum domnul Ocen din partea Renew. Mulțumesc! Äh, Domnule ministru, mulțumesc foarte mult pentru contribuție și eu vă urez mult succes la această președinție germană. Cu toții așteptăm Pactul pentru Azil și Migrație. Statele membre ale Uniunii Europene nu au reușit să se pună de acord de prea mult timp încoace și așteptăm uh, uh, progrese foarte rapide. Din păcate, nu s-a obținut niciun, uh, proces, uh, uh, niciun progres la acest summit informal în legătură cu operațiunile de salvare pe mare. Sper ca Europa să-și asume răspunderea și să nu le lase singure pe ONG-uri. Vor lua măsuri statele membre pentru a lansa o operațiune europeană de salvare pe mare și aș dori să știu care este poziția dumneavoastră, cum am putea să uh, obținem progrese. Mulți antevorbitori s-au uh, referit la un alt aspect din politica de migrație care este important pentru mine, hot spoturile la granițele externe. Putem face această verificare prealabilă dacă avem ca obiectiv uh, ca cei care sosesc uh, acolo și care Uh, e probabil că urmează să fie preluați, uh, să fie împărțiți între statele membre pentru a împărți povara uh, de pe umerii statelor din prima linie, așa cum spunea colegul Bartolo. Dar cei care rămân acolo trebuie să aibă posibilitatea de a depune o cerere individuală de azil, uh, care să fie prelucrată cu respectarea dreptului. Dar vedem astăzi că nu e așa în aceste țări. Deci uh, statele respective nu sunt în, state, în stare să respecte procedurile de azil. Deci cum puteți să vă asigurați că se garantează, garantează faptul că fiecare persoană care ajunge la granițele externe ale Uniunii Europene poate să uh, depună o cerere de uh, azil în baza dreptului și ca uh, această această cerere de azil să fie verificată și uh, să respecte dreptul. Mulțumesc. Minute. Nu mai mult de un minut, vă rog, un minut, spune președintele. Pentru că altfel nu o scoatem la capăt. Mai avem încă colegi care doresc să ia cuvântul. Acum Dăm cuvântul din partea PP-ului domnului Lucas Mandel, domnului Paul Orangel și domnului Bala Shidveghi. Și, da, aveți dreptate. Uh, și verzii uh, vor primi cuvântul. Doamna Diana Riva dacă nu mă șeltor din partea verzilor. Doamna Riba, sunteți uh, pe fir? Está conectada? Sunteți în legătură cu noi? Doamna Riba. Da, vă rog. Vă auzim, dar nu vă vedem, doamnă Riba, așa încât vă rog să vă porniți camera. Si pudiera encender el monitor. A ver si la podemos ver. Ahora la... Acum, vă și auzim, vă și vedem. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc domnului ministru Zehofer pentru prezentarea de astăzi și pentru că este alături de noi. Voiam să ridic în discuție încă un subiect alături de cele care au fost deja menționate. Știm că această criză COVID-19 a avut un impact teribil asupra societății, asupra sistemelor noastre de sănătate, dar nu numai, și asupra sistemelor penitenciare din statele membre, unde am putut constata că există deficiențe. Sigur, gestionarea sistemelor penitenciare ține de resortul statelor membre, însă Uniunea Europeană are un rol important de jucat pentru a se asigura că persoanele aflate în penitenciar își văd drepturile fundamentale respectate. Se pot avea în vedere și măsuri alternative la măsura privării de libertate. Așadar, este necesar să se ia măsuri pentru a se aborda această problemă și între președinția germană unde se află acest subiect pe lista priorităților dumneavoastră. Și aș dori de asemenea să rog președinția germană să aibă în vedere standarde minime în materie la nivel european. Mulțumesc foarte mult! Avem până la ora 6 și un sfert pentru discuții, intervenții și răspunsuri așa încât uh, închidem lista. Dorește, din câte înțeleg eu, GUE să intervină și în a doua rundă. Cornelia Ernst, doriți să interveniți? Sunteți uh, alături de noi? Yes, Sie haben das Wort. Cornelia. Cornelia. Dankeschön. Ich werde mich sehr kurz fassen. Foarte pe scurt. Câteva întrebări suplimentare. Domnule Zehofer, aș dori să ne spuneți ceva mai mult despre reunificarea familială. Uh, există foarte multe cazuri și sunteți uh, dispus să faceți un efort pentru ca reunificarea familială să se facă mai uh, ușor. Din păcate, conexiunea s-a întrerupt. A doua rundă de întrebări, domnule Zehofer, aveți cuvântul pentru răspunsuri. Încă o dată, vă rog, aveți cuvântul. În primul rând, am fost rugată să fiu mai clar și să vin cu un angajament ferm în legătură cu aceste cupluri care sunt despărțite. Noi, președinția germană, nu vom precupeți niciun efort pentru ca această soluție să fie soluționată în mod rațional. e o uh, problemă asemănătoare cu uh, controlele la frontieră între Luxemburg, Franța, uh, Austria, Elveția și așa mai departe. Am rezolvat problema și vă promit că mă voi implica pentru ca și uh, în această problemă să obținem o soluție. La fel, nu voi precupeți niciun efort și de această dată sunt chiar sincer Uh, când ne-am întâlnit uh, cu comisia din partea guvernului german, am spus foarte clar că tăierile la agenția Europol nu pot fi acceptate și vom lupta în acest sens. Iar documentul în ceea ce privește populația, uh, cooperarea polițienească urmează să fie prezentat în septembrie Uh, pentru a ne asigura că această cooperare cu adevărat uh, se concretizează. Iar în ce privește reunificarea familială, cine este recunoscut ca solicitant de azil în uh, baza dreptului german, dar sper că e la fel și în alte state europene, are dreptul de a se alătura familiei sale. Mă uit în stânga și în dreapta, juriștii încuvințează aprobator deci, Sper că am răspuns clar la aceste întrebări. În ceea ce privește programele de resettlement, uh, Germania, dar și alte state membre, încercăm să vedem Știți că este vorba de uh, aproximativ 10.000 de persoane uh, anual. E vorba de persoane vulnerabile care au nevoie să fie Uh, aduse în Europa, persoane torturate, persoane uh, violentate, abuzate și așa mai departe. Nu cred că trebuie să mai uh, avem de discuții dacă aducerea lor în Europa este potrivită sau adecvată. Nu, cred că este vorba despre o obligație și ne vom implica în acest sens în timpul președinției germane. Acum, în legătură cu chestiunea complexă a politicii europene de azil. Vă rog să Fiți atenți, foarte multe părți din uh, propunerea noastră uh, vor fi puse în aplicare doar dacă vin uh, după aceea și actele juridice necesare. Sigur că avem nevoie ca stat de drept, ca democrație, avem nevoie de astfel de acte juridice. Uh, dacă vrem să implicăm mai mult EASO în politica de azil sau uh, Frontex, și dacă reușim să obținem această cooperare între statele membre, vom avea nevoie de reguli și de acte juridice. Nu va fi o problemă să folosim aceleași reguli în procedura de azil, am spus înainte, în proporție de aproape 100% ne-am inspirat din dreptul european și din Convenția de la Geneva, doar în proporție de 1% ne bazăm pe Constituția germană. Restul este vorba de uh, acte juridice internaționale și europene. Deci, vă rog, Gândiți-vă, deci dacă ne dorim cu adevărat o politică comună europeană de azil și de migrație, atunci avem nevoie de actele juridice necesare și de aceea am spus la începutul intervenției mele, după ce vom fi primit uh, propunerea Comisiei din partea în, în luna septembrie, uh, dacă ea va sosi în conformitate cu calendarul stabilit, ne vom asigura că facem totul pentru a obține acordul politic pentru uh, politica de azil în uh, timpul președinției noastre. Și apoi, în timpul președinției portugheze, acest dosar uh, complex urmează să fie finalizat cu actele uh, textele juridice necesare. Un alt aspect important este cartea albastră. Recunosc, e necesar să reluăm uh, trilogul pe acest subiect, pentru că, practic, eu cred că este un dosar care a ajuns la maturitate și trebuie să continuăm uh, procedura de uh, trilog. Am prezentat uh, motivele pentru care cred că, după vacanța de vară, trebuie să uh, continuăm acest uh, trilog pentru a finaliza uh, uh negocierile privind uh, Cartea Albastră. Va fi uh, o măsură pentru a permite migrației legale să se concretizeze. Deci, pentru mine, în procedura de azil, uh, e uh, principiul cel mai important îl reprezintă solidaritatea. Europa trebuie să fie, dea dovadă de uh, solidaritate când este vorba de persoane care sunt persecutate datorită convingerilor politice sau religioase sau datorită felului în care își duc viața. Uh, asta ar trebui să fie una dintre uh, valorile fundamentale ale europei, europene și asta înseamnă solidaritatea. Să acorzi uh, protecție oamenilor care au nevoie de o astfel de solidaritate și pe care o așteaptă de la această comunitate de valori pe care o reprezintă Europa. Și apoi, persoanele respective trebuie să fie împărțite în mod echitabil între statele membre. Săptămâna trecută, pentru prima dată, uh, unele state membre mi-au spus că sunt dispuse să participe la acest uh, efort de solidaritate într-o formă sau alta. Vom vedea cum se transpune asta în fapte la nivel concret. Dar, în orice caz, uh, majoritatea statelor membre sunt gata să participe la acest efort de solidaritate. Dar nu e solidaritate când persoanele care nu necesită protecție, de exemplu, uh, uh, intră în Europa cu toate problemele conexe. E vorba de cel puțin de jumătate de persoanele care ajung în uh, Europa, care au depus o cerere de azil. Și deci, eu cred că este mai bine ca prin cooperarea strânsă cu țările de origine să le trimitem înapoi în uh, statele de origine și să le acordăm acolo sprijinul necesar uh, pentru a le uh, permite să trăiască normal în uh, statele respective. Asta înseamnă pentru mine solidaritate. Deci, trebuie să uh, hotărâm foarte clar cine merită și cine are nevoie de solidaritate, uh, iar uh, restul uh, persoanelor trebuie să fie trimise înapoi în statele membre, dar să nu procedăm ca până acum să le lăsăm uh, la uh, cheremul uh, sorții, ci cred că avem nevoie de acorduri cu statele de origine pentru a le permite acestor persoane să trăiască normal în uh, țările lor. De exemplu, cu școli, servicii de sănătate, posibilități de formare și așa mai departe. Acesta ar fi un model european al solidarității și al omeniei și cred că acest uh, model uh, ar obține și sprijinul populației, pentru că în marea majoritate opinia publică este pentru acordarea protecției pentru aceste persoane care au nevoie de ea care uh, sunt persecutate sau uh, care, uh, a căror viață este pusă în pericol. Și al doilea pilon, cooperarea cu țările de origine și de tranzit este extrem de important o politică comună de azil care se axează doar pe uh, procedura de azil, dar care nu încurajează migrația legală și care nu pune accentul pe uh, cooperarea cu țările de tranzit și de origine, uh, ar putea să eșueze. Și apoi, în legătură cu integrarea, avem foarte multe exemple pozitive, chiar și în Germania, dar există și probleme, într-adevăr tot ce a jucat un rol în uh, Germania în ultimile săptămâni, rasismul, uh, confruntările cu poliția, câteodată chiar uh, răzmerițele de pe stradă, au o origine, respectiv integrarea nereușită a acestor persoane. Și în legătură cu cooperarea cu forțele polițienești, aș dori să mai subliniez, represiunea este necesară când nu se respectă legea, dar pe termen lung vom obține succese doar dacă uh, ne axăm pe partea de prevenire și pe această parte trebuie să acționăm mai ales în ceea ce privește integrarea persoanelor uh, respective care nu este pe deplin uh, reușită. Dacă vrem să combatem cu adevărat și să depășim rasismul, această integrare este o condiție necesară. În ceea ce privește protecția minorităților și Uh, combaterea antisemitismului. În timpul președinției germane vom încerca să punem capăt discursului de instigare la ură pe internet este absolut incredibil ce uh, descoperim pe internet. Nu putem să pe tolerăm uh, acest lucru. Uh, până la urmă intervine răspunderea providerului care uh, trebuie să fie obliga- obligată să elimine aceste uh, mesaje de pe internet. Dacă nu, trebuie să fie pedepsit penal. Iar în ceea ce privește COVID, pandemia și consecințele sale, vă pot spune că trebuie să tragem anumite uh, concluzii V-am spus, de exemplu, care este poziția mea în ceea ce privește controlele la frontiere în interior, interiorul Europei, dar aș spune că în Europa nu trebuie doar să cooperăm împreună, ci trebuie să ne asigurăm că în domeniul medicinal și al uh, rezervelor de uh, echipamente de protecție să ne organizăm mai bine. Nu e bine când depinzi atât de mult de alte state, când este vorba de uh, aparate de ventilare sau uh, alte uh, echipamente medicale. Am fost și ministru al sănătății și vă pot spune că avem nevoie de mai multă independență în Europa în acest domeniu al echipamentelor sanitare. Vom depune eforturi uh, atât în Germania cât și la nivel european. Și chiar în fine, pentru a conchide în legătură cu operațiunile de salvare pe mare. Mi s-a reproșat când uh, am spus că doresc să sprijinim uh, Italia, Grecia și Malta uh, în ceea ce privește preluarea solicitanților de azil. Pentru că mi s-a spus că așa îi atragem pe migranți. Nu cred că așa este însă. Prin disponibilitatea noastră nu am uh, declanșat niciun fel de stimulent sau nu am lansat niciun fel de stimulent pentru aceste persoane și sper ca cu ocazia uh, conferinței uh, organizate de către Italia să putem să ajungem la un acord cu toate statele din Africa de Nord pentru a ne asigura că acest stimulent nu intervine nici pe viitor. Dar asta ne va reuși nu doar dacă facem promisiuni frumoase acestor state, ci și dacă vom trece de la vorbe la fapte. Dacă Uniunea Europeană va sprijini cu adevărat aceste state. Și Asta dorim să uh, arătăm acestor state cu ocazia acestei conferințe, să, ne face, să facem uh, promisiuni uh, ferme pentru a lansa parteneriate cu aceste state să nu uh, le facem doar promisiuni frumoase, ci cu adevărat să le sprijinim concret. Cred că e modul cel mai bine de a acționa. Sper însă ca în toate aceste domenii să uh, ne concretizăm uh, promisiunile. În 2018, uh, la Consiliul din uh, iunie, s-au luat, luat foarte multe decizii, dar din păcate ele nu s-au concretizat. Mă gândesc la platformele de debarcare. Domnul uh, Avramopoulos a depus foarte multe eforturi în acest sens, ele nu s-au concretizat. Deci, încă o dată, trebuie ca de fiecare dată când luăm decizii să le transpunem în fapte. Nu putem să tolerăm situația, pentru că pentru multe state înseamnă că ele sunt lăsate pur și simplu de izbeliște singure cu toate aceste probleme. Mă gândesc mai ales la Grecia și la Italia, țări care sunt foarte puternic afectate. Deci, în încheiere, în încheierea acestei a doua runde, vă rog să uh, conștientizați faptul că dezbaterile sunt uh, necesare, dar dacă vrem cu adevărat să avem o politică de azil, uh, trebuie cu adevărat să ne sprijinim reciproc. Mulțumesc! Noch einmal, Minister Seehofer, glaube ich, das war eine sehr nützliche Diskussion, eine sehr gute Öffnung für die deutsche Rats. A fost o dezbatere foarte interesantă legată de prioritățile președinției Germaniei. Este clar că așteptările în ceea ce vă privesc sunt imense în legătură cu capacitatea președinției germane de a da un nou avânt Uniunii Europene. De a debloca inițiativele blocate la uh, Consiliu, de exemplu, și uh, de a continua sau au finalizat trilogurile cu Parlamentul European legate de statul de drept, securitate, salvarea pe mare, deci operațiunile de salvare pe mare și cooperarea polițienească. De asemenea, combaterea discursului de incitare la ură și a rasismului. Această dezbatere a fost foarte importantă și sperăm să menținem legătura. În orice caz, sper ca împreună să dăm un nou impuls pentru a finaliza toate aceste dosare. Împreună, spune președintele în limba germană. Asta a fost tot la acest punct de până de zi punem uh, capăt acestei uh, dezbateri și îți mulțumim, uh, dragă Horst Zehofer. Trecem așadar la punctul următor. Ne mai rămân doar câteva minute pentru această discuție. Însă subiectul este de așa natură încât trebuie să-l abordăm chiar și în timpul scurt care ne-a rămas. Eventual, uh, dacă vom fi nevoiți să ne lungim dincolo de perioada programată ședinței noastre, în această după-amiază, vom continua eventual în limba engleză. Punctul 6. Stabilirea unui risc clar de încălcare gravă de către Republica Polonia a regulilor statului de drept. Încheiem aici uh, analiza amendamentelor și avem în vedere amendamentele de compromis negociate și convenite după discuții intense și o muncă intensă. În legătură cu acest raport bazat, în baz, uh, bazat pe articolul 7, privitor la stabilirea unui risc clar de încălcare gravă de către Republica Polonia a statului de drept. Înainte de a le da raportorilor cuvântul pentru a vorbi despre amendamentele de compromis avute în vedere, simt nevoia să intervin și eu pe scurt, pentru că am fost eu însum raportor în acest dosar. îngăduiți mă așadar să vă spun că ieri a avut loc a doua rundă a alegerilor prezidențiale în Polonia și sigur că nu putem să ne, n-am putut să intervenim, n-am putut să eh, acceptăm imixtiuni, și am așteptat să se încheie a doua rundă a alegerilor pentru a putea discuta despre acest subiect. Ambii uh, uh, candidați uh, potrivit observatorilor au putut să-și facă campanie. În ceea ce privește radiodifuziunea publică, Aici au existat unele contestații, unele dificultăți în ce privește acoperirea celor doi candidați, unele inechități. Au existat și campanii de uh, aruncat cu noroi reciproc uh, și, și politicieni au fost implicați în acestea și jurnaliști. Am luat seama de aceste lucruri în această ultimă etapă a redactării raportului. Au fost făcute considerațiuni homofobe, xenofobe, împotriva anumitor categorii de persoane, genul acesta de retorică. Ne apropiem așadar de ultima etapă a procedurii, înainte ca acest raport să fie supus la vot, mâine, mâine vom vota uh, pe marginea acestui raport și apoi joi vom vota uh, Uh, în uh, Comisia Libe va fi votul final și cât privește votul în plen, acesta, după cum sunt convins că știți, se va desfășura în luna septembrie. Așadar, îl rog pe raportor să fie convins că apreciez din toată inima munca intensă depusă în cursul elaborării acestui raport, precum și a amendamentelor de compromis Am ținut seama în raportul acesta de toate sursele instituționale disponibile, Comisia de la Veneția, Consiliul Europei, Națiunile Unite, Comisia Europeană însăși, care are o arhivă de rezoluții adoptate, Comisia noastră care are o, o, o arhivă întreagă de rezoluții adoptate pe ă, astfel de teme. Ne ocupăm de 5 ani de zile de adoptarea unor rezoluții prin care ne exprimăm îngrijorarea cu privire la situația din Polonia, dar au mai fost și Ungaria. Uneori am avut, am tratat individual, separat cele două țări, alteori uh, le-am tratat împreună, dar oricum ele au fost mereu în atenția comisiei noastre cât și a plenului. Prima rezoluție în acest sens datând încă din 2015. Așadar, am, consult, am consultat pe larg cu guvernul polonez, cu uh, avocatul poporului din Polonia, cu sistemul uh, uh, de justiție din această țară, cu reprezentanția mediului academic, ai jurnaliștilor, ai societății civile, deci ne-am străduit cât am putut să ne achităm de această sarcină. În calitate de raportor permanent, eu însumi am depus o serie de amendamente majoritatea acestora fiind menite să ne asigure că formularea textului acestui raport rămâne cât mai aproape de ceea ce este factual, precis și corect, cu maximă acuratețe, fără să emită ipoteze, ci asigurându-ne că vorbim de aceleași chestiuni care au fost exprimate mereu de actori legitimi. Aceasta este deci esența raportului nostru. Vă mulțumesc încă o dată pentru toate amendamentele și compromisurile propuse, în speranța că se va putea ajunge la o majoritate amplă pentru adoptarea acestui raport. Ne apropiem așadar de ultima etapă. Și le voi da cuvântul raportorilor, raportorilor din și raportorilor din umbră în acest dosar. Roberta Mețola e raportor din partea PPE și voi da cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, în calitate de raportor permanent pe această temă, mulțumesc personal chiar Grupul nostru trebuie să fie foarte atent, consideră noi că raportul rămâne factual și că reflectă cu acuratețe situația de pe teren. Au existat numeroase amendamente constructive ce au fost depuse în ultimele săptămâni și acesta a fost principiul nostru călăuzitor de-a lungul negocierilor. Le mulțumesc de asemenea colegilor și consultanților, precum și raportorilor din umbră pentru buna colaborare pe care am avut-o cu ei. Uh, în ultimele 10, în ultimele câteva săptămâni, luni, uh, au existat eforturi ca Polonia să fie readusă pe calea cea dreaptă, dar noi rămânem alături de poporul polonez în încercarea de a uh, îi susține să apere valorile noastre comune. Așadar, prin votul acesta arătăm că suntem alături de poporul polonez. Poporul polonez este la fel de european ca toți ceilalți europeni și are tot dreptul de a fi protejat în calitate de comunitatea unor cetățeni egal cu ceilalți, ca și ceilalți. Mulțumesc foarte mult inclusiv pentru concizie și acum Mihail Șmeca din partea Riniu. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și desigur Vă mulțumesc dumneavoastră personal în calitate de raportor permanent pentru toată munca desfășurată. Ați uh, elaborat uh, un raport foarte bun, cuprinzător și care se concentrează pe fapte concrete, ceea ce e foarte bune, oglindind evoluțiile care au început în decembrie 2017 până în prezent. Imaginea este destul de sumbră, dar asta este. În numele Renew Europe vă pot spune că vom susține amendamentele de compromis și raportul în ansamblul său. Câteva reflexii, dacă mi îngăduiți, în legătură cu alegerile și cu calea de urmant. Ați menționat, cred eu, că însăși campania, mai ales campania președintelui reales, reflectă cel mai bine o bună parte din uh, observațiile din acest raport, în special discursul de incitare la ură, la care președintele Duda uh, a fost campion uh, cu discursul său anti-LGBT. Aștept cu interes să vedem ce se va întâmpla în următoarele luni și uh, multe dintre problemele identificate în raportul nostru mă tem că nu nu e probabil să fie rectificate. Mă refer și la independența justiției și a uh, organismelor audiovizuale publice și alte probleme. Aș mai sublinia un aspect din acest raport, și anume că ar trebui să abordăm faptul că uh, autoritățile poloneze refuză să pună în aplicare o hotărâre a Curții Europene de Justiție în ceea ce privește justiția din Polonia și cred că ar trebui făcut ceva și la nivelul Uniunii Europene. Dacă până în octombrie autoritățile poloneze nu vor pune în aplicare hotărârea CJUE, cred că ar trebui să existe uh, o reacție din partea Uniunii Europene și ar trebui ca Polonia să aibă de suferit o penalitate financiară concretă. În acest sens, cred că Parlamentul ar trebui să vină în sprijinul unei astfel de măsuri și deci să își uh, uh pună vorbele în practică. Mulțumesc, mulțumesc domnului, domnule Șmecher. Eu aș vrea să vă mulțumesc dumneavoastră în calitate de raportor din umbră, precum și tuturor celorlalți raportori din umbră, pentru uh, tot ce ați făcut în acest raport. Și acum, din partea idei, domnul Nicola Bey. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. După cum știți, grupul nostru consideră că acest raport este ilegitim și nefondat. Procedura privind articolul 7 este blocată pentru că în Consiliu nu s-a ajuns la un uh, consens și astăzi facem, venim cu o adăugire care nu este prevăzută prin, în procedură printr-un gest ostil față de Polonia și de guvernul său. De mai mulți ani această procedură în baza articolului 7 reprezintă mai degrabă în, o, ca punct de pornire o formă de critică politică la adresa guvernului. Mai întâi a fost vorba de migrație, apoi a fost vorba de justiție. E adevărat că guvernul polonez a efectuat uh, niște modificări în uh, administrarea justiției, dar am participat cu Comisia Libe la o misiune desfășurată la Varșovia și s-a putut vedea atunci că Ceea ce a făcut guvernul polonez nu este nici într-un caz uh, mai criticabil decât ce se întâmplă în orice alt sistem judiciar. Niciun sistem judiciar nu este uh, perfect. Apoi, uh, toate criticile acestea se aud în orice dezbatere politică, asta însă nu ține de statul de drept. Ai tot dreptul să nu fii de acord cu uh, unele puncte de vedere, dar asta nu înseamnă că ameninți statul de drept în orice democrație, poporul este cel care are ultimul cuvânt. Ori iată că poporul polonez, după cum s-a văzut în, acest, în aceste alegeri, susține această orientare politică a Poloniei. Asta s-a văzut numai de vreme de ieri, când Andrei, Andrei Duda a fost reales cu o majoritate nu foarte mare, e adevărat, dar o majoritate absolută, dar și cu o participare uriașă a populației. Deci rolul nostru al Parlamentului European și al Comisiei Libe nu este acela să ne substituim voinței populare exprimată de poporul polonez. Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru contribuție, dar vă reamintesc că IDE nu a prezentat nici un amendament la acest uh, raport, la acest dosar, Ăsta este adevărul. Și vreau să subliniez, așa cum am făcut-o de nenumărate ori până acum, că, potrivit concepției europene a democrației, democrația n-a fost niciodată guvernarea majorității, ci respectarea minorității. Chiar dacă minoritatea ar fi 1%, nu 49% cum este cazul de față. Oricum ar sta lucrurile, minoritatea trebuie respectată și nu călcată în picioare de majoritate. Acesta este poziția Parlamentului European cu privire la conceptul de democrație, dar acum a venit momentul să-i dau cuvântul reprezentantei, reprezentantului verzilor, reprezentantei verzilor Teri Ranke. Mulțumesc, domnule președinte, și Aș dori și eu să vă mulțumesc pentru amendamentele de compromis uh, care reprezintă o, o, o bază foarte bună și oferă o imagine cât se poate de cuprinzătoare a situației statului de drept democrație și drepturilor fundamentale în Polonia. Însă aș vrea să profit de această ocazie și, de-al după rezultatele alegerilor de ieri, cu atât mai mult trebuie să recunoaștem că sunt foarte mulți cetățeni polonezi care nu numai că sunt îngrijorați, ci pur și simplu speriați de situația uh, statului de drept, democrației și drepturilor fundamentale care riscă să se înrăutățească. Mă refer aici în special la comunitatea LGBT. Nu suntem o ideologie suntem oameni, avem drepturi fundamentale, suntem beneficiari ai drepturilor omului și Uniunea Europeană trebuie să susțină aceste drepturi, ceea ce va fi din ce în ce mai greu, foarte posibil. Vreau să spun că majoritatea persoanelor din această comisie și din Parlamentul European va fi alături de cetățenii polonezi apărându-le drepturile fundamentale. Vreau să transmit clar acest mesaj. Mulțumesc foarte mult pentru acest mesaj și acum domnul Iachi pentru ECR. Mulțumesc, domnule președinte, voi vorbi în limba polonă. Mulțumesc, domnule președinte. Noi suntem aici Parlamentul European Întotdeauna minoritățile sunt avute în vedere. Noi, idee, nu avem mai puține drepturi fundamentale potrivit mandatului nostru democratic. Aș vrea și eu să vă reamintesc acest lucru, dacă tot vorbiți de respectarea drepturilor minorităților. Sigur, vorbiți și de respectarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor polonezi evident. Una dintre cele mai importante valori europene este democrație. Este democrația. Asta înseamnă respectarea alegerilor cetățenilor polonezi. În acest mecanism, în acest uh, Parlament European există un mecanism. Se scrie se scriu rapoarte care se aruncă tot felul de informații neverificate și aș putea să vă dau nenumărate exemple în acest sens. Se vorbește aici de o hotărâre a curții despre care se afirmă că nu trebuie respectate niște hotărâri ale Tribunalului Constituțional dar în realitate, și, și arătați că uh, acestea nu au fost publicate la timp. Dar nu e adevărat. Ele au fost publicate acum doi ani. Iată un exemplu de informație pe care o treceți în raportul dumneavoastră fără să o verificați și care nu este adevărată. Sau mai spuneți că uh, judecătorii nu pot uh, participa la alegerea reprezentantului lor, ceea ce este fals. Ați scris asta în raport, dar este fals. Citiți Constituția. Tot acest text demonstrează că nu pricepeți care sunt de fapt valorile Uniunii Europene și aruncați cu vorbe așa, punând pe toată lumea în aceeași oală. Cât privește respectarea sau nu a unor hotărâri ale uh, instanței uh, Uniunii Europene, ale Curții Uniunii Europene, bun, de acord, dar a existat astfel de, insta- de hotărâri ale Curții Europene de Justiție și în ceea ce privește Germania. Și Germania nu le-a aplicat. De ce tratați diferit Germania față de Polonia? Știți de ce am ales noi modelul acesta de alegeri pentru Parlamentul nostru, pe care îl criticați în raport? Pentru că în Spania se alege CSM-ul în baza uh, unor uh, hotărâri ale Parlamentului. De ce pentru Spania asta funcționează? Nu e nicio problemă, dar în cazul Polonia devine o nenorocire. Mai mult, în Germania Bundestagul alege direct CSM-ul. Și Germaniei nu-i dați peste mână. Iată cum uh, uh, aveți uh, criterii diferite. Vreți uh, să spuneți că sunteți împotriva funcției de ministru și procuror general în aceeași timp. Uh, în același timp, dar așa, așa ceva se întâmplă și în alte state membre. Dacă nu găsiți o soluție care să funcționeze peste tot la fel, atunci de ce uh, arătați doar Polonia cu degetul? Apoi, sunt arătate cu degetul activitățile politice sau interdicția de a, judecătorilor de a desfășura activitatea politică. Dar asta se face în baza Constituției poloneze, care interzice ca un judecător să desfășoare activități politice. Și dumneavoastră criticați tocmai acest lucru. Păi trebuie să ne încălcăm uh, noi Constituția noastră ca să dăm curs uh, propunerilor din acest raport al dumneavoastră? Apoi mai scrieți că nu e posibil să-ți exprimi punctul de vărere independent de alți candidați politici. Dar de unde ați scos-o și pe asta? Domnul Ludo ar fi avut posibilitatea să se folosească de audiovizualul public mai mult decât a făcut-o și n-a făcut-o. Ori dumneavoastră spuneți aici că uh, noi am interzis, știu eu ce, intervențiile altora în spațiul public la posturile de uh, TV și, audio, și radio publice. Nu așa stau lucrurile. Să știți că și polonezii citesc aceste rapoarte și un document total neprofesionist. Concetățenii mei uh, pufnesc în râs când citesc ce scrieți dumneavoastră și tocmai de aceea aș vrea să fac un apel călduros la dumneavoastră să corectați, să corectați greșelile din acest uh, raport. În afară de aroganță, nu e mare lucru în el și aroganța nu ne duce prea departe. Mulțumesc foarte mult. Vreți să redeschideți întreaga dezbatere. Acum noi nu vorbim decât de amendamentele de compromis. Singurul lucru pe care pot să vi-l spun este că tot insistați pe această temă a uh, dublelor standarde împotriva Poloniei, legislației din Polonia și așa mai departe. Tot ce pot să vă spun este că în Uniunea Europeană nu există niciun caz în care în 5 ani să existe atât de multe rezoluții adoptate uh, cu privire la schimbările legislative și constituționale produse de o singură majoritate în Parlamentul Național. Ați, v-ați referit la uh, o comparație între CSM-ul din Spania și cel din Polonia. Ca și când ar fi fost singurul motiv pentru care am discutăm de această rezoluție. Ca și când ar fi singurul lucru pe care îl analizează Parlamentul European. Dar nu e așa. Dar dacă tot uh, v-ați referit la el, uh, CSM-ul este în funcție în Spania cu, de 35 de ani, cu tot felul de guverne, de toate culorile politice, cu guverne care s-au schimbat, cu majorități parlamentare care s-au schimbat și uh, CSM-ul nostru a rămas la fel. Dar în Polonia nu, nu așa au stat lucrurile. În Polonia aceeași majoritate a uh, creat foarte multe modificări legislative în disprețul ma- uh, uh, uh altor majorități s-au adus modificări inclusiv la Curtea Constituțională a Poloniei, în disprețul hotărârilor Curții de Justiție a Uniunii Europene. Tocmai de aceea Polonia trebuie să fie supusă procedurii de infringement a Comisiei Europene din cauza disprețului manifestat față de uh, hotărârile Curții Mm, europeană de Justiție. De patru ori ați disprețuit CJUE. Îmi pare rău. De aceea sunt așa de multe critici la adresa Poloniei și nu la adresa altor state membre. Când faceți uh, astfel de observații, mă obligați să vă reamintesc iar și iar că vă rog să-mi găsiți o singură uh, situație asemănătoare în orice altă țară. Nu există așa ceva. Nici o altă țară din Uniunea Europeană nu și-a reformat întregul sistem judiciar în 5 ani, cu aceeași majoritate la putere. Aceeași majoritate la putere. Așa ceva nu se mai întâmplă nicăieri în Europa. Și de asta suntem aici. De asta discutăm de acest lucru. E datoria noastră să protejăm dimensiunea europeană, democrația uh, în Polonia și drepturile cetățenilor polonezi, care nu sunt doar polonezi, sunt și europeni. Și asta e singurul lucru de care, la care ținem și care ne interesează. Nu, nu pot să vă mai dau cuvântul că nu vreau să deschid dezbaterea din nou. Ați uh, intervenit pe larg așa cum cum faceți de obicei, dar o faceți acum la sfârșit, când vreți să redeschidem această discuție. Ca și când noi ne-am trezit să redactăm acest raport, raport din senin. Nu, ci sunt numeroase probleme care ne îngrijorează și uh, Comisia uh, Drepturilor, Europea Drepturilor Omului și uh, Consiliul Europei și uh, CEDO și CJUE și Comisia Europeană și Parlamentul European și OCD și think tank-ul de la Helsinki privind drepturile omului, tuturor le pasă și de aceea ne pasă și nouă. Domnul Iachi, domnule președinte, cu tot respectul, Chiar dumneavoastră spuneați că nu în toate cazurile majoritatea are dreptatea. Dumneavoastră aveți un pic de avantaj pentru că sunteți la prezidiu, sunteți la microfon și aveți uh, mai mult timp la dispoziție și puteți să comentați pe larg orice spun eu. Să știți că pot să discut cu dumneavoastră, dar vă rog să-mi respectați și dumneavoastră mie punctul de vedere. Domnule Iachi, desigur, cu tot respectul cuvenit, evident că vă respect punctul de vedere, de vedere dar dumneavoastră ați redeschis dezbaterea în condițiile în care noi aici discutam doar de amendamentele de compromis. Și acum mergem mai departe. Domnul Costa Savramitis din partea GUE. Κυρίες και κύριοι, ε, καλησπέρα σε όλους και σε όλες τις συναδέλφους. Θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας τον εισηγητή του συγκεκριμένου φακέλου, Λοπέζ Αγγιλάρ,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 να αφισβητούνται από την κυβέρνηση τη Πολωνία. Αυτά είχα να σα πω. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλε και όλου για τη συνεργασία. Ευχαριστώ. Arvanitis. But, uh, but uh, the point is that uh, we were announced, uh, as you were speaking, that uh, the interpreters were leaving. So you were, of course, in your every right to state your point for the record